everybody. Uh, welcome to our joint uh, meeting of IMCO and INTA on the... Uh... Bună ziua! Interpreții vă informează că din cauza noilor condiții de lucru ce ne-au fost impuse unilateral, conflictul social a intrat în cea de-a treia săptămână în pofida numeroaselor concesii din partea noastră, administrația nu a făcut nicio încercare să ne contacteze pentru a soluționa conflictul. Prin urmare, regretăm să vă informăm că nu vom putea să continuăm interpretarea după ora 18.30 fix, care este prevăzută în program. Vă mulțumim pentru atenție! După cum știți, aceasta este întâlnirea care este transmisă pe internet și este o reuniune com comună cu Comisia INTA referitoare la importul de bunuri culturale. Um, dacă nu există niciun fel de observații referitoare la procesele verbale, atunci se consideră adoptate procesele verbale ale ultimelor ședințe și o să începem discuția pe marginea amendamentelor și amendamentelor de compromis care au fost depuse de cei doi raportori. Au fost 300 18 amendamente la propunerea comisiei, 56 de amendamente de compromis au fost propuse de către cei doi raportori, ele au fost discutate de raportorii din umbră și au fost puse la dispoziția tuturor dintre dumneavoastră în pregătirea acestei reuniuni. Și aș dori să începem prin a da cuvântul raportorilor și apoi vom continua cu raportorii din umbră, și pentru mm, cei doi raportori uh, sunt doamna Mosca de la INTA, domnul uh, Con va vorbi în locul dânsei, îi dau cuvântul. Da, mulțumesc, doamnă președinte. O reprezint pe Alessia Mosca, ca și coraportor în numele grupului S&D. Și doresc, în primul rând, să îi mulțumesc coraportorului Dan Dalton, secretariatului și tuturor asistenților pentru buna colaborare, Deja am avut două reuniuni foarte bune și niște reuniuni tehnice foarte bune. Discutăm încă în momentul de față chestiuni de detalii. Abordarea comună a tuturor grupurilor cred că este foarte clară. Avem nevoie de acest uh, regulament pentru a restrânge, pentru a pune capăt um, comerțului ilegal cu bunuri culturale. Și suntem conștienți de faptul că dovada țării de origine, uh, care este uh, un principiu de bază, uh, nu poate fi găsită, respectiv nu poate fi um, prezentată în toate cazurile. Prin urmare, am încercat să discutăm pentru, pentru a vedea care ar fi uh, regulile care ar putea să ne aducă împreună pentru a susține acest dosar. Ne-am gândit, de exemplu, la princip, principiul uh, țării terțe. Important este ca fiecare autoritate să poată să ia cât mai repede și cât mai eficient decizii cu privire la importul de bunuri culturale în jurisdicția sa. Uh, și în același timp, sigur, nu dorim să le uh, punem în cârcă uh, ofițerilor vamali mult prea multe sarcini suplimentare. Există o serie de um, cerințe referitoare la controlurile care trebuie, la care trebuie supuse bunurile culturale și încă mai sunt niște chestiuni care au rămas deschise și pe care trebuie să le discutăm în continuare. Mulțumesc! Mulțumesc! Raportorul IMCO este Dan Dalton. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu vreau să mulțumesc secretariatului și doamnei Mosca pentru toată munca depusă. Am avut până acum o relație de lucru foarte bună, am avut două reuniuni cu raportorii din umbră și cred că deja începem să facem niște pași pozitivi către găsirea unei soluții, dar mai sunt în continuare foarte multe chestiuni nesoluționate. Și cred că una dintre cele mai mari provocări pentru cele două comisii este faptul că suntem obișnuiți uh, să importăm sau să exportăm bunuri care au un trecut recent da? Adică atunci când primim piese de mașini, știm că vin de la o fabrică din Japonia sau dacă primim, importăm carne de pui, știm de unde vine. Dar la produsurile culturale este mult mai greu de determinat trecutul acestora. Și cred că una dintre provocările majore pe care le avem este să ajungem la un acord care să fie aplicabil pentru autoritățile vamale, astfel încât acestea să nu trebuiască să găsească când, acum 2000 de ani, o anumită statuie a trecut dintr-o țară în altă țară și dacă a fost transportată legal sau ilegal, acolo va fi imposibil așa ceva. Deci avem niște provocări referitoare de aplicabilitatea sistemului și trebuie să fie un sistem practic și uh, punem uh, accentul mai ales asupra bunurilor care prezintă un risc ridicat pentru că scopul nostru este să punem capăt fluxului de fonduri către activitățile teroriste. Și am avut o propunere interesantă de la PP, care se referea la lista roșie pregătită de ICOM. Cred că aceste tipuri de intervenții merg uh, bine pe intenția noastră de a uh, oferi o atenție, o atenție deosebită um, acelor uh, articole care prezintă un risc uh, ridicat, astfel încât autoritățile să se focalizeze asupra lor. Sigur că prioritizarea va fi necesară pentru că această propunere să poată fi pună în aplica- pusă în aplicare în mod eficace. Autoritățile vamale um, sigur că dacă le vom îngreuna viața mult prea mult, atunci uh, nu vom ajunge nicăieri, nu vom aduce nicio îmbunătățire um, se vor folosi praguri și din punctul meu de vedere este important să existe trei praguri. În primul rând, bunurile sub licență sau um, care sunt importate sunt, nu sunt de origine europeană, să, fiind, să fie mai vechi de o anumită perioadă de timp și să ne focalizăm deci asupra acelor bunuri care sunt traficate sau care vin din uh, zone um, afectate de conflicte sau de activități uh, criminale. Uh, acestea ar putea să fie furate, de exemplu, din monumente arheologice sau să fi fost excavate în mod ilegal. propunerea. deci, cred că să nu ia în considerare și bunurile de origine europeană um, și bunurile de origine europeană ar trebui să fie returnate către Europa și acest lucru ar trebui să fie facilitat. Um, pentru anumite chestiuni, cum ar fi, pentru anumite articole, cum ar fi uh, tablouri, de exemplu, sau imagini, vârsta respectivă este de 50 de ani. Dar pentru articole arheologice, uh, s-a stabilit o vârstă mai ridicată, de 11, de 100 de ani, îmi cer scuze. Am încercat să ajungem la uh, un termen comun de 100 de ani, dar uh, eu cred că ar fi problematic, pentru că, de exemplu, o versiune originală de Monopoly din 1934 ar intra în, în aplicarea, uh, sub aplicarea directivei și nu știu dacă asta ar fi uh, obiectivul nostru. Uh, Um, comisia consideră că un prag de 50 de ani este potrivit și așa este poziția pe care și eu și alți colegi din alte comisii uh, o susțin din ce văd în amendamente. Sigur că pragurile trebuie să fie stabilite uh, în mod adecvat. În ceea ce privește sumele, cred că ar trebui să ne armonizăm la nivelul cel mai ridicat din uh, regulamentul privind exporturile, și anume 50.000 de euro, dar sigur că sunt anumite domenii unde poate trebuie făcute mici ajustări. Mai există și alte chestiuni care trebuie încă discutate, unde sper că vom reuși să ajungem la un acord. Uh, bunurile în tranzit, de exemplu, sau uh, târgurile uh, de bunuri, chestiuni importante unde n-am reușit încă să ajungem la un acord, mai ales în ceea ce privește tranzitul. Exprim niște îngrijorări în numele grupului meu. Am avut discuții utile și recunoaștem că nu este o chestiune simplă. Deocamdată o să mă opresc aici pentru că sunt multe alte chestiuni despre care aș putea să vă mai vorbesc, dar sunt sigur că le vor menționa alți colegi și aștept uh, să aud părerile colegilor din ambele comisii. Mulțumesc! Deci dacă am înțeles bine, mai doresc și alți colegi să ia cuvântul, dar înțeleg că nici doamna Verhaien nici domnul Valesa nu sunt aici, deci dacă nu cumva Pascal în mandat de la ei, nu. Deci am înțeles că dânsii uh, apreciază buna colaborare cu raportorii. În numele S și D, de la IMCO, le avem pe domnul Con, dar cred că deja ați uh, spus ce aveați de spus, ceea ce înseamnă că pentru ECR la INTA Mm, îl avem pe David Campbell Bannerman, dar nu-l văd aici, așadar am să dau cuvântul domnului Selimovici. Aveți cuvântul. Thank you very much, Madam Chair. Um... Mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc tuturor celor implicați, inclusiv raportorilor și coraportorilor. Cred că, așa cum a spus și domnul Dalton, reușim să vedem luminița de la capătul tunelului și să găsim acorduri asupra unor compromisuri pe care să le putem susține cu toții în cele din urmă. Câteva chestiuni care ne mulțumesc și câteva chestiuni cu care avem în continuare probleme. Articolele 4 și 5 sunt clar cele mai dificile și uh, au fost în centrul discuțiilor noastre. Compromisurile care au fost uh, diseminate, au ajuns la un echilibru bun între îmbunătățirea uh, controalelor și găsirea unor uh, măsuri care să nu uh, fie un obstacol în calea comerțului. Un echilibru greu de găsit. Credem că ar trebui să discutăm în continuare anexa la regulament, care va fi crucială, pentru că anexa va decide care bunuri vor trebui să treacă prin care procedură anume. Declarația de import, de exemplu, trebuie să fie mai puțin exhaustivă. Nu vrem să impunem o povară, povara licenței de import um, atunci când este vorba de importul de, de exemplu, de cărți vechi, care, în mod normal, nu contribuie la finanțarea terorismului. Și mă bucur să văd uh, inițiativa de a uh, dezvolta sisteme electronice, care este inclusă în text, un element cheie pentru noi. Chiar dacă înțelegem dificultățile din uh, anumite țări, tocmai despre asta vorbeam, că trebuie să facem lucrurile în așa fel încât să fie ușor pentru toată lumea. Uh, la articolul 4, alineatul C, um, unde se spune, în cazul unei respingeri, statul membru a trebuit să notifice comisia și mai important, în caza unei suspiciuni de trafic ilicit, ar trebui să notifice Interpolul și Europolul, astfel încât să se poată lua măsuri suplimentare. De asemenea, apreciem amendamentul ALDE, la sfârșit, care înlocuiește termenul export country, deci țară de export, cu termenul third country, țară terță. În cazul în care nu poate fi identificată țara sursă a obiectului, um, dovada trebuie făcută că acest obiect a fost exportat din țara terță în mod ilegal. Încercăm, sigur, să eliminăm toate portitele de scăpare. Suntem conștienți că nu le vom putea elimina chiar pe toate. E un dosar care încearcă să acopere ultimii 5.000 de ani cu tot ce s-a întâmplat în acest timp timpul în care, în timp în care s-au format state, s-au destrămat, au dispărut, uh, va fi dificil. Dar prin această legislație încercăm să găsim un echilibru uh, între diversele uh, probleme și să găsim o cale de a opri finanțarea ilegală a terorismului. Și sigur că Diavolul se va ascunde și aici, în ultimele detalii de la sfârșit, dar am speranțe că vom ajunge la pașii final cât mai repede și vom încheia acest dosar. Mulțumesc încă o dată tuturor celor implicați. Mulțumesc încă o dată și trecem la raportorii din umbra de la INTA pentru crez, domnul, pentru Vers, domnul Buchner. Eh, let me first... Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să spun mai întâi că eu cred că mergem în direcția cea bună. Majoritatea grupurilor politice au un obiectiv comun. Să ajungă la o poziție care să umple golurile în importurile ilegale de bunuri culturale și să protejeze moștenirea culturală. Așa cum ați spus deja, este extrem de complicat pentru că este vorba de atât de multe lucruri diferite bunuri culturale care au mii de ani, dar și uh, bunuri culturale uh, tehnologice foarte moderne. Deci gama de bunuri este enormă și de aceea reglementarea lor este complicată. Tocmai de aceea există goluri și în legislație și ele sunt uh, de multe feluri. Eu cred că vom reuși însă să ajungem uh, la prevederi eficace și cred că suntem pe calea cea bună. Pentru mine și grupul meu este important să existe prevederi, așa că cele pe care le propunem noi, adică reglementarea tranzitului prin vămile Uniunii atunci când autoritățile competente au uh, um, bănuieli că bunuri culturale au fost exportate din țara sursă încălcând uh, legi sau reglementări. Deci, detaliile sunt importante. Trebuie să avem mare grijă la formulare. În ceea ce privește propunerea de a include lista ICOM, nu e vorba aici de zonele de conflict, e vorba de bunuri culturale care sunt considerate în situație de risc din mai multe motive, nu doar din cauza de conflict suntem de acord să includem această listă dacă folosim întreaga listă ICOM pentru toate regiunile și nu doar pentru zonele de conflict. În ceea ce privește anexa, cred că avem nevoie de un prag de vârstă mai potrivit și sunt sceptic în legătură cu includerea uh, unui prag valoric, pentru că el se schimbă foarte des. Valoarea se schimbă foarte des. Sunt sigur însă că vom putea ajunge la un compromis și în legătură cu acest aspect. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum doresc să dau cuvântul comisiei. Doamna Nicol este prezentă din partea comisiei. Mulțumesc, doamnă președinte. Aici sunt. Comisia dorește să mulțumească raportorilor și celorlalți deputați pentru eforturile lor uh, de a formula cel mai bun instrument posibil împotriva comerțului cu bunuri culturale și pentru interesul uh, manifestat față de propunerea Comisiei. Um, comerțul cu bunuri uh, culturale din țări terțe este un fenomen împotriva căruia trebuie să luptăm. Mulțumim pentru proiectele de amendamente care subliniază introducerea, introducerile bunurilor culturale ilicite um, uh, pe teritoriul Uniunii și amendamentele care clarifică că regulamentul se aplică doar bunurilor culturale din afara Uniunii. Ne bucurăm și de amendamentele care simplifică lista definițiilor, definesc mai bine țara sursă și oferă garanții în ceea ce privește uh, proveniența ilicită a bunurilor culturale. Dacă țara sursă nu poate fi um, identificată, trebuie luată în considerare țara care exportă. Luăm notă de amendamentele în legătură cu introducerea unei valori minime, limită. S-a propus și o valoare și o, o vârstă limită și a modificări la regulamentul privind exportul în locul Convenției UNESCO, dar aș dori să atragem atenția membrului asupra creșterii substanțiale a domeniului de aplicare aduse de aceste schimbări. și amendamentele care clarifică că import, licențele de import nu reprezintă titluri sau dovezi de proprietate și amendamentele privind motivele pentru respingerea cererilor de licență sunt de asemenea binevenite. Înțelegem preocupările pentru a avea un uh, sistem electronic de schimb de informații între autoritățile statelor membre la timp și studiem propunerile um, de a finanța um, prevederile pentru vămi care au fost trimise colegiuitorilor. Înțelegem și preocupările exprimate în legătură cu penalitățile cu divergente și obligația de comunicare privind monitorizarea ulterioară Astfel pot fi abordate preocupările Parlamentului. Suntem convinși că examinarea propunerile de parla... propunerii de Parlamentul European uh, cu, uh, de comisiile INTA, uh, IMCO și CULT ne vor permite să facem față provocării cu care ne confruntăm. Și având în vedere că este un subiect urgent, mai ales când vine vorba pierderea uh, pierderii uh, moștenirii culturale și lupta împotriva terorismului, cerem colegiuitorilor să ajungă la un acord privind uh, această propunere cât de repede și oricum înainte de legile europene din iunie 2019. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc. Dau cuvântul acum din nou raportorului, co-raportorilor, pentru uh, remarcile finale. Dan Dawson. Mulțumesc. Am avut o cooperare foarte bună. Majoritatea grupurilor au o poziție nu foarte îndepărtată de ceea ce dorim să facem. Am încredere că vom reuși să ajungem uh, la acorduri în legătură cu amendamentele cât de curând. Nu e neapărat nevoie de licență de import pentru orice, doar pentru bunurile cu nivel cel mai ridicat de risc. În rest, uh, această licență nu este necesară și se poate aplica cadrul legislativ pe care îl avem deja. Este important să spunem acest lucru. La fel de importante și, și declarațiile electronice. Sunt preocupat oarecum de faptul că unii spun că introducând praguri, fie că e vorba de vârstă, de valoare sau de altceva, creăm goluri. Eu nu cred că e așa, pentru că obiectivul este să nu mai permitem finanțarea terorismului și a crimei organizate grave. Dacă există uh, praguri de valoare și de vârstă, cred că acest lucru este suficient pentru a scăpa de aceste bunuri care nu sunt cele care riscă să fie traficate pentru a finanța terorismul sau criminalitatea organizată gravă. Din potrivă, astfel uh, ne putem concentra pe bunurile care sunt uh, cele cu nivelul cel mai ridicat de risc. Și încă observație în legătură cu uh, tranzitul, cu uh, țările de tranzit. Atenție, trebuie să fim foarte atenți ce dorim. Nu putem opri bunurile în tranzit și chiar dacă avem o bănuială că au fost bunuri uh, importate, uh, exportate ilegal. E altceva dacă țara lor de proveniență ne spun că au fost exportate ilegal, dar dacă este doar o bănuială noastră, ce facem? Aplicăm regulile unor țări terțe în mod independent? Care sunt regulile pe care trebuie să respecte aceste bunuri? Nu respectă regulamentul nostru și atunci, dacă da, nu le putem opri pentru că sunt într-un în tranzit dintr-o țară terță spre altă țară terță, așa că regulile noastre nu se aplică. Trebuie să avem mare grijă mm, cum abordăm bunurile în tranzit. Este foarte clar că dacă o țară terță ne spune clar că aceste bunuri tranzitează prin Europa și sunt ilegale, putem să le oprim. Însă nu avem motive să le oprim dacă doar e o bănuială noastră. E clar că trebuie să facem mai multe uh, în ceea ce privește bunurile în tranzit. Părerile sunt împărțite și sper că vom ajunge la un acord. Așa cum am spus la început, cred că ne apropiem și sper că vom avea o propunere funcțională și cu care toată lumea poate fi de acord cât de repede. Mulțumesc, domnul Kuhn. Thank you, Chair. Dankeschön. Ich will das unterstützen. Mulțumesc. Vreau să susțin ceea ce a spus domnul Dalton. Suntem pe calea către un acord bun și cu siguranță că vom putea să ne apropiem pozițiile, chiar dacă sunt divergente. Și vreau să răspund la ceea ce a spus, că nu e voie să creăm portițe de scăpare prin reglementarea noastră. Trebuie să fim atenți ca reglementările să nu fie cele care să paralizeze comerțul sau vămile, ci trebuie să fie niște reglementări echilibrate care în cele din urmă să, ajucă, să aducă și o uh, securitate juridică vămilor. Și dificultatea liselor ICOM uh, Consiliul Internațional al Muzeelor este faptul că există, de exemplu, țări ca uh, Libia sau, uh, sau Libanul sau alte țări pe lista lor și dacă vrem să preluăm listele ICOM, atunci trebuie să avem grijă cum combinăm lucrurile astfel încât în cele din urmă uh, să se poată desfășura bine comerțul și vămile să-și poată face treaba. Mulțumesc! And I just, uh, want to mention... Mulțumesc. Doresc doar să menționez că votul va avea loc la următoarea noastră reuniune, adică pe 10 iulie. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență și cred că putem să încheiem acest subiect acum. Mulțumesc!